11, iar acum uh, în ordinea de zi vom discuta despre IMM-uri și crearea de locuri de muncă conform modificării ordinii de zi și dau cuvântul în primul rând doamnei McIntyre pentru 4 minute ca raportoare. Thank you, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea lor și contribuțiile lor constructive la raportul meu. De asemenea, vreau să uh, salut această dezbatere comună care uh, se înscrie în, inițiative, uh, în inițiativa Top 10 a Comisiei ITRE pentru a aborda șomajul în Europa, trebuie să căutăm și să găsim noi căi inovatoare prin care Uniunea Europeană poate crea un mediu de susținere a mediului de afaceri și poate crește încrederea investitorilor. Asta însă, însă nu trebuie să se facă pe seama securității și siguranței salariaților Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Deci ambiția mea nu este să reducem protecția uh, salariaților sau drepturile acestora, ci să reducem birocrația prin simplificarea uh, uh, și implementarea noilor regulamente care, de fapt, creează mai multă securitate la locul de muncă. Trebuie să creăm un mediu care să protejeze lucrătorii, dar care să permită afacerilor să crească și să se creeze astfel locuri de muncă în Europa. Deja observăm pași în direcția cea bună, prin așa numitul Small Business Act și mai recent prin principiul Think First, uh, uh, programul Refit uh, și inițiativa Top Ten, care a identificat primele 10 uh, eh, legi cu impact negativ eh, major asupra IMM-urilor care trebuie schimbate. Cred că putem spune că am reușit să obținem un raport echilibrat. Am ajuns la un consens în legătură cu mai multe chestiuni uh, legate de modul în care statele membre pot finanța mai bine IMM-urile, pot să promoveze spiritul antreprenorial și pot să uh, oferă o mai bună guvernanță sectorului IMM-urilor în prezent 90 de milioane de eh, locuri de muncă în sectorul privat eh, sunt asigurate de IMM-urile și vreau să mulțumesc unei organizații care eh, apără interesele IMM-urilor the Federation of SMEs, care este principala federație a IMM-urilor din Regatul Unit. Am aici în mână manifestul lor pentru uh, alegerile europarlamentare și nici nu aș putea să formulez mai bine decât au făcut-o ei aici. Spiritul antreprenorial este inima Europei și este inima unei economii în creștere. Tocmai de aceea este o provocare, dar este și o șansă enormă să ai și să-ți promovezi propria afacere și să contribui astfel la bunăstarea Europei. Avem nevoie de o cultură antreprenorială în care să fie susținuți cei care vor să crească și care vor să rămână competitivi într-o piață globală. Trebuie să investim în competențe și trebuie să facem așa fel încât legile sociale și cele cu privire la ocuparea forței de muncă să fie flexibile, dar și constructive. Trebuie să existe condiții echitabile peste tot în Europa în ce privește mediul de afaceri. 85% din noile locuri de muncă, două treimi din forța de muncă ocupată în Europa eh, se naște în IMM-uri. Tocmai de aceea, reglementările privind eh, piața de muncă care vizează IMM-urile sunt esențiale. Raportul meu eh, începe de la costurile și complexitatea eh, măsurilor care sunt luate la pornirea unei afaceri. Trebuie ca această birocrație să se reducă și trebuie să ne concentrăm pe nevoile pieței. De asemenea, ne îngrijorează faptul că Uh, s-a redus de la 45% la 37% numărul cetățenilor europeni care vor să pornească o afacere proprie. Dar aceia care au curajul să o facă, iată, învață că există mai multe șanse decât obstacole uh, Trebuie să existe de aceea într-un cadru reglementare elemente care vizează finanțarea, dar și infrastructura, birocrația și așa mai departe. Împreună cu alți 45 de deputați am uh, depus amenamentul 2 care vizează uh, șansele pe care uh, IMM-urile le oferă pentru creșterea uh, locurilor de muncă. Uh, în următorii ani ar putea fi create peste 200.000 de locuri de muncă, nu doar în Regatul Unit, ci și în alte părți ale Europei. Uh, s-ar putea uh, crește calitatea uh, locurilor de muncă și eu cred că IMM-urile pot să accelereze trendul de ocupare a locurilor de a forței de muncă. Sper că colegii vor sprijini acest raport ca un pas uh, înainte pentru a crea un mediu mai favorabil pentru uh, mediul de afaceri în uh, Europa. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Rubi, care cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegei McIntyre, deoarece Consider că crearea locurilor de muncă este exact ce, ceea ce trebuie să facem la ora actuală. Avem milioane de uh, șomeri în unele state membre. Uh, în unele state membre, în rândul tinerilor, șomajul ajunge până la 50%. Deci ce putem face pentru a crea locuri de muncă interesante, orientate înspre viitor? Doresc să mă mul- să mulțumesc uh, domnului uh, comisar Tajani, care a permis să se efectueze studii care au um, abordat uh, um, ideea căror reglementări europene sunt care sunt, obstac- sunt obstacole în uh, calea creierii de locuri de muncă, ce fel de directive, regulamente. În 2008 am pierdut 8% din industria europeană și apoi uh, ne minunăm de ce nu se creează noi locuri de muncă în domenii interesante. Um, totul începe la școală. De la școală trebuie ca um, copiii să învețe cum să fie independenți, cum pot să urmărească activități care îi interesează. Și bineînțeles, cea mai mare barieră este atunci când cineva care este independent Ehm, trebuie să angajeze un prim uh, angajat. Trebuie să fii jurist cu un masterat ca să știi, uh, să, să cunoști măcar jumătate din dreptul muncii și să poți să îl uh, aplici în mod adecvat. Asta arată că este un risc mare să angaje, pentru o persoană independentă care are o întreprindere să angajeze primul angajat. Uh, deci aici trebuie oferit sprijin și trebuie să vedem și unde putem să obținem o valoare adăugată europeană prin reglementare, astfel încât să nu ucidem locuri de muncă prin reglementare, ci să creăm uh, noi locuri de muncă. Trebuie să vedem la uh, noile legislații dacă trec testul IMM-urilor, dacă avem o evaluare a impactului trebuie să vedem cum putem să ne asigurăm că se creează locuri de muncă. Și bineînțeles, cel mai important ar fi să creăm legislație care duce la crearea de noi locuri de muncă. Pentru, așadar, cum ar putea tinerii care vor să facă mai mult um, să fie motivați să o facă? Ne-am gândit oare ce fel de stimulente trebuie să oferim pentru ca uh, Uh, cineva să uh, poată deveni uh, independent, ce fel de stimulente putem oferi pentru ca cineva să angajeze primul angajat? Suntem într-un sistem care duce foarte repede la probleme. Primul, un prim eșec, un prim faliment are mari, aduce cu ține mai mari riscuri Uh, în Statele Unite cineva uh, mult mai ușor își poate uh, reveni în urma unui prim faliment, pe când în Europa acest lucru nu este cazul. A fost interesant, a fost interesant și ce am auzit din partea federațiilor întreprinderilor. Am aflat, de exemplu, în domeniul chimic că există probleme cu RICI, îmi amintesc că și mai de mult am evaluat acest uh, element și am văzut că este foarte complex, foarte complicat și am văzut că IMM-urile erau practic aproape de la, de la sine excluse pentru că nu puteau uh, face față, nu aveau personalul, expertiva, dar, expertiza, dar nu aveau nici uh, um, personalul necesar. Um, alte întreprinderi au probleme enorme cu TVA-ul, durează înfiorător de lung până de mult până când banii uh, sunt rambursați. Deci aici trebuie să vedem prin One Stop Shop, uh, prin ghișeul unic, să vedem ce fel de procede putem să punem în cale pentru a îmbunătăți, a îmbunătăți acest lucru. Și bineînțeles, uh, și um, în general trebuie să oferim mai mult acces IMM-urilor. Doresc să laud însă eforturile de a crea Um, o protecție a datelor mai bună, dar de a îmbunătăți și accesibilitatea în multe domenii. Există progrese, dar trebuie să ne uh, punem pe muncă. Este momentul să ne impunem și să creăm noi locuri de muncă. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Rubic. But... Vă mulțumim, domnule Rubic, dar înainte de a-i da cuvântul domnului comisar, aveți o întrebare cu cartonașul albastru. Aște- acceptați din partea doamnei Tico? Vă rog, doamnă Țicău. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Pe domnul Rubic, uh, uh da,

Vă rog, puteți să răspundeți. Da, mulțumesc, doamnă Țicău. Cred că, mai ales în domeniul Fondului European de Investiții, s-au făcut eforturi foarte bune, mai ales pentru a ajuta IMM-urilor IMM-urile prin uh, garanție de garantarea capitalului. Știm că avem aici cel mai bun efect de pârghie. Uh, banii investiți ajut, aduc uh, practic de 25-30 de ori mai mult ca lichidități puse la dispoziție, ca fonduri puse la dispoziție. Se creează deci multe locuri de muncă. Însă, până la urmă, un miliard de euro în acest domeniu nu este un ordin de mărime foarte mare. Este ceea ce se pierde în domeniul uh, Basel 3, prin reglementări, dar cred că trebuie să facem în așa fel încât uh, Fondul European de Investiții să fie mai puternic sprijinit de la nivel european. Mulțumesc. Mulțumim. În numele comisiei acum domnul Tajani. Eu voglio ringraziare anche gli onorevoli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei McIntyre și domnului Rubic pentru că ne-au permis să finalizăm acest mandat prin, printr-o discuție despre economia reală, că ne-au permis să discutăm problemele pe care, cu care se confruntă IMM-urile, care reprezintă practic uh, coloana vertebrală a economiei europene. Deci vă mulțumesc că ne-ați oferit această ocazie. Dezbaterea are loc la final unei perioade foarte lungi de muncă susținută, care a implicat și Comisia și Parlamentul, și am reușit să um, convingem în sfârșit Consiliul că este important ca Uniunea Europeană să aibă o politică industrială corectă. Asta s-a întâmplat la o reuniune recentă a Consiliului. IMM-urile reprezintă o parte importantă uh, Uh, bineînțeles, și sectorul industrial este important, dar fără IMM-uri și fără, uh, liberi, uh, fără întreprinzători nu poți să creezi locuri de muncă în Europa și nu poți să aperi nivelul de ocupare de astăzi. Deci ce ar trebui să facem din punctul meu de vedere? În primul rând, unul dintre principalele obstacole care trebuie depășite este accesul la piața internă. Trebuie să le permitem IMM-urilor, pentru că în momentul de față doar 26% din IMM-uri reușesc să se extindă în afara uh, țării de origine. Doar 13% din ele exportă în afara Uniunii Europene. Deci trebuie să le oferim niște reguli simple, trebuie să eliminăm birocrația, Trebuie să eliminăm toate obstacolele care împiedică IMM-urile în activitatea lor. Și acest document despre renașterea industrială adoptat de Comisie și care a fost adoptat și de Consiliu vorbește despre trei legislative, uh, inițiative legislative care vor fi preluate de uh, Comisie. care oferă uh, o lună la dispoziție pentru a depăși toate obstacolele juridice. Bineînțeles, noi revizuim toată legislația europeană pentru a încerca să reducem uh, povara administrativă, pentru a încerca să eliminăm uh, legislația ineficientă și în iunie vom avea o revizuire a inițiativei REFIT și vom avea și o consultare publică pentru a încerca să vedem care este situația în acest moment. Vom încerca să evaluăm efectul inițiativelor europene și uh, reducerea poverilor prin uh, inițiativa legislativă și prin implementarea acestora în uh, statele membre. Domnul Rubic ne-a vorbit despre cele 10 poveri principale, poveri administrative principale pe care le vom analiza și vom încerca să găsim o soluție pentru ele, mai ales atunci când vorbim despre RICI, care este în fruntea listei. Am redus costurile administrative pentru companiile mici între 35% și 90%. Am creat un ambasador al IMM-urilor la Agenția Europeană care se ocupă de aplicarea RICI. Încercăm să ne ocupăm și de muncitorii transfrontalieri, de uh, licitațiile publice și așa mai departe. Deci încercăm să uh, creăm un ghișeu unic pentru a reduce toate aceste dificultăți care uh, se pun în calea tranzacțiilor uh, transfrontaliere. Uh, statele membre ar trebui să se gândească mai întâi la nivel mic și să țină cont de preocupările IMM-urilor. fiecare stat membru a numit un ambasador al IMM-urilor care uh, verifică implementarea legislației europene în statele membre, tocmai pentru a avea o coordonare a implementării actului privind afacerile mici și așa mai departe. Dar Vreau să profit de această dezbatere pentru a reaminti statelor membre că trebuie să existe coerență și consecvență unele state membre reușesc să lupte împotriva birocrației atunci când li se cere să ia măsuri. Dar altele ezită. Și mă gândesc la o propunere pe care o vom discuta mâine referitoare de fabricarea de mașini. Pentru că faptele nu urmează întotdeauna vorbele și o altă problemă importantă este accesul la credite. Pentru prima oară în bugetul european există 150 de miliarde puse deoparte pentru politica industrială și, pentru, și fonduri regionale pentru Orizont 2020, pentru inovație și cercetare și 2 miliarde și jumătate pentru COSME care este un pachet care promovează competitivitatea IMM-urilor și adoptarea acestui uh, pachet este posibilă doar datorită cooperării strânse între Parlament și Comisie în ultimii ani și doresc să mulțumesc în această seară Parlamentului pentru că a sprijinit propunerile Comisiei și că am tras în aceeași direcție. Domnul Rubic uh, a vorbit despre liber întreprinzător și a amintit că am creat un plan de acțiune pentru liber întreprinzători pentru că Comisia consideră că aceștia sunt antreprenori reali. Există un document legat de spiritul antreprenorial și pentru prima oară am identificat uh, profesioniștii și liber profesioniștii ca antreprenori. Și acest plan de acțiune spune că uh, profesioniștii și liberi întreprinzătorii pot participa la toate procedurile licitații publice în UE, vor avea acces la fonduri europene pe picior de egalitate cu IMM-urile. Aceasta este o inovație importantă care merge în direcția cea bună și care ajută pe cei care creează locuri de muncă. Un lucru care este important pentru mine este implementarea directivei uh, privind uh, întârzierile de plată, și trebuie să fiu foarte dur cu propria mea țară, de fapt, dar nu cred că cetățenii cetățenilor pot să li se nege exemplul bun, pentru că cetățenii trebuie să-și plătească impozitele, într-adevăr, dar și statul trebuie să fie un exemplu uh, făcându-și plățile la timp. Un alt, uh, o altă reușită pe care am avut-o a fost Basel 3, și mulțumesc Parlamentului pentru măsurile puternice pe care le-au luat și pentru că au adoptat acest document, pentru că asta înseamnă că se pot acorda împrumuturi IMM-urilor într-un mod mult mai ușor. Pentru că aici vorbim despre accesul IMM-urilor pe piețele internaționale și este o modalitate de a promova creșterea IMM-urilor și creșterea exporturilor uh, intracomunitare și în afara Uniunii Europene. Pentru că la început doar 13% din IMM-urile europene lucrau în afara granițelor europene și cred că asta este o greșeală urioasă, având în vedere potențialul și capacitatea de producție a IMM-urilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Andreș Barea, dar nu știu dacă este în sală. Nu. Bun. Trecem la reprezentantul Comisiei Regii, doamna Karin Kadenbach. Un minut, please. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucură să aud că accesul la credite și la instrumente financiare urmează să fie facilitat. Dar din poziția regii, dați-mi voie să vă spun că este important să nu gândim numai că trebuie să creăm noi întreprinderi, ci uh, la faptul că trebuie să sprijinim pe cei care au spirit antreprenorial. Avem structuri europene, fonduri de investiții, avem multe posibilități pentru asta. Trebuie să oferim informațiile cele mai bune când se creează întreprinderea, când se creează rețele um, între întreprinderi, când este nevoie de acces la noi piețe. Și cel mai important este că nu, este, nu contează cifra noilor întreprinderi create, ci uh, cifra celor care în primii cinci ani reușesc să se impună pe piață. Iar în uh, momente de șomaj uh, și mai ales în rândul tinerilor șomaj ridicat, este foarte important să se creeze condițiile necesare astfel încât să se creeze noi locuri de muncă, să fie angajați tineri. Și pentru asta trebuie să uh, ușurăm situația întreprinderilor. Dziękuję bardzo. Mówcy w imieniu... Vă mulțumim. În numele grupurilor politice, acum doamna Isaia în numele PPE. Hyvä komissari. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. La PPE, la Uh, pentru noi, uh, spiritul antreprenorial este coloana vertebrală a economiei europene, care are efecte asupra impozitelor și uh, bunăstării generale. Am analizat programe cum ar fi Small Business Act și Antreprenoriat 2020. Dacă analizăm situația la nivel național, ne dăm seama că nu, că nu este depus la dispoziția IMM-urilor uh, tutur, tot sprijinul de care au nevoie. Iar companii foarte mici, cum ar fi chioșcuri care vând mâncare, au nevoie de aceste lucruri. Avem programul uh, Refit, care este unul extraordinar. Dar uh, înființarea unei companii ar trebui să fie înlesnită. Iar aici trebuie să ne guverneze principiul ghișeului unic. La ora actuală, traversăm în continuare criza, criza economică, în ciuda faptului că avem uh, investitori providențiali, capital de risc și așa mai departe. Creditele rămân cea mai importantă sursă de finanțare pentru IMM-uri. Domnul Debacăr are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere este foarte importantă, fiindcă IMM-urile reprezintă un element extrem de important al economiei noastre. Dacă stați de vorbă cu uh, Uh, oamenii de afaceri, întotdeauna ne dăm seama că revin uh, unele subiecte recurente și uh, caută îndrumare de la Parlamentul European la nivelul șefilor de stat și de guvern, iar un lucru foarte important este formarea. Acest lucru este extrem de important pentru demararea unei afaceri. Este, avem, e nevoie de formare în acest sens. Șomajul în rândul tinerilor este foarte ridicat la nivel european. Cu toate acestea, există locuri de muncă neocupate la nivelul IMM-urilor. Trebuie să existe o mai bine îmbinare, mai bună îmbinare la nivelul formării și a cerințelor pieței. O altă chestiune care se pune o reprezintă legislația, legislația care trece prin Parlamentul European și modul în care aceasta ar trebui să ajute IMM-urile. Alături de comisie am pus la punct uh, o inițiative foarte bune dar uh, impactul asupra IMM-urilor uh, nu este întotdeauna potrivit. Iar nu, cele din urmă, finanțarea. Finanțarea trebuie să ne, să ne asigurăm că există investiții nu doar uh, prin bănci, ci și prin uh, și la nivelul capitalului pe care, care este strâns. Avem nevoie de uh, finanțare bancară, dar și alte feluri de finanțare pentru IMM-uri. Vă mulțumesc. Dziękuję bardzo. Następną Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Morvai óriási az érdeklődés hétszázhatvanhat képviselő közül huszonnégyen vagyunk a teremben. domnule președinte văd că interesul este enorm pe marginea acestui subiect. există douăzeci și patru de deputați în sală. bravo! Este un subiect extrem de important pentru că vorbim tocmai despre IMM-uri, vorbim despre crearea de locuri de muncă și sper că într-o bună zi în Ungaria politicienii și decidenții vor înțelege că Acestea nu sunt două subiecte diferite. Crearea de locuri de muncă, asta nu înseamnă că uh, maghiarii trebuie să lucreze pentru companii internaționale, fără niciun fel de drepturi și pe un salariu minim. Să creezi locuri de muncă, asta vrea să spună de fapt că ar trebui să acordăm posibilități oamenilor uh, să aibă un loc de muncă adevărat, veritabil și acest uh, lucru trebuie să vină de sus, astfel încât maghiarii să poată deveni cetățeni veritabili ca toți ceilalți. Vreau să vă vorbesc despre punctul 54 din acest text, care vorbește despre posibilitatea întreprinzătorilor și despre faptul că aceștia ar trebui să aibă mai multe informații legate de posibilitățile de finanțare. Trebuie să acordăm aceste fonduri celor care au nevoie de ele. Mulțumesc. Proszę, ale mamy bardzo nie, duży niedoczas a debat. Iertați-mă, dar începem să nu prea mai avem timp. Avem deja întârziere, așa încât o să începem direct procedura intervențiilor spontane, începând cu doamna Panayotova председател поздравявам госпожа макинтайр за доклада описващ бизнес средата в европа и необходимостта от насърчаване. vreau să o felicit pe doamna mcintyre pentru acest uh, raport care se referă la nevoia de a promovare, de promovare a spiritului antreprenoriat. Dacă vrem ca tinerii să se dezvolte în Europa, au nevoie de condițiile necesare. Dar, uh, dat fiind uh, greutățile administrative și financiare, doar 17% din tinerii din Europa uh, cred că se întrunesc condițiile necesare pentru demararea unei afaceri. Trebuie să se trebuie, pentru distanță avem nevoie de viteză și timp. Iată de ce avem nevoie de acces rapid la, nivel, la noile tehnologii și uh, toate acestea reprezintă aspecte foarte importante pentru antreprenori. Iată de ce propun ca anul 2017 să fie declarat anul european al antreprenariatului. Antreprenoriatului. Mulțumesc foarte mult uh, și sperăm că, sper că mâine după vot uh, această propunere va deveni uh, o uh, propunere a Comisiei Europene. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Rușa Tomașici. Zastupnica iz Hrvatske u kojoj su poduzetnička i ulagačka klima ozbiljna. Mulțumesc în Croația, uh, spiritul al antreprenorial și, în general, domeniul de afaceri au avut de suferit uh, în urma politicilor recente, inclusiv fiscale. Cetățenii au avut de ascultat promisiuni politice referitoare la creștere, um, dar uh, acestea ar fi trebuit să fie susținute prin politici corespunzătoare. Conștientizarea referitoare la impactul negativ al taxării um, cred că în sfârșit va afecta mentalitatea în țara mea și va aduce o schimbare. Sper că nu va trebui să așteptăm prea mult pentru că Croația nu mai are timp. Fiecare experiment politic în țara noastră are același rezultat, mai multă uh, birocrație și mai mult șomer. Când se va fini? Când se va încheia? Vă mulțumesc, domnul Phil Bennion. Un minut. Uh, the economic... Mulțumesc, domnule președinte. Situația actuală în economie ne solicită să analizăm cu atenție modul în care putem crea locuri de muncă. Și acest raport uh, este extrem de important că se concentrează asupra antreprenoriatului și eu uh, susțin rolul antreprenoriatului de cel puțin două decenii. Trebuie să creăm uh, o climă potrivită pentru IMM-uri, uitându-ne la poverile legislative pe care care le impunem acestora. Dar mă dezamăgește faptul că stânga Parlamentului încearcă să elimine o parte din acest raport. Verzii nu cred, spre exemplu, că ar trebui să ne asigurăm că sistemele de educație se adaptează nevoilor uh, IMM-urilor și uh, nu consideră că acordurile de liber schimb trebuie să ofere ocazii de creare de locuri de muncă. Uh, de asemenea, se încearcă eliminarea controlelor democratice. Eu cred că ar trebui să avem, să fim mai atenți la legislatură, la legislație și să includem toate elementele pozitive în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Ransdorf. Děkuji, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întrebe domnul comisar Tajani dacă ne poate da mai multe informații despre instrumentele financiare pe care ar dori să le folosească pentru a rezolva decalajul între faptul că IMM-urile creează 70% din locurile de muncă și, pe de altă parte, reprezintă doar 4% din cota cercetării și dezvoltării. Acest decalaj trebuie să fie rezolvat, după părerea mea. Această contradicție trebuie să fie rezolvată. Echiparea tehnologică insuficientă a IMM-urilor uh, este de vină aici. Ce instrumente financiare ar dori să folosească pe viitor, domnul comisar? Mulțumesc, uh, Nicol, Nicol Sinclair, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe doamna McIntyre pentru eforturile dumneei la acest raport și împărtășesc cu dumneei uh, dorința de a avea mai mult uh, succes pentru IMM-uri și mm, pentru ca acestea să poată crea locuri de muncă. În Regatul Unit, 43% din uh, locurile de muncă sunt create de către IMM-uri. Însă, nu suntem de acord referitor la procedură. Dumnezeu crede că se poate atinge acest lucru din interiorul Uniunii Europene și probabil că multe uh, partide conservatoare au crezut că vor putea reforma Uniunea Europeană. Eu nu cred că este posibil. Când la Birmingham ne-am întâlnit uh, cu domnul Bennion, uh, cu uh, federațiile din, uh, din domeniul afacerilor din uh, Regatul Unit, acestea ne-au spus nu mai vrem birocrație. Uh, Doamna McIntyre, da, ați eliminat uh, o parte de birocratie, iar domnul uh, Rubic vorbea despre acel așa numit gold plating, însă uh, Uniunea Europeană nu vrea să renunțe la asta, iar guvernele conservatoare ne fac să pierdem locuri de muncă în Europa. Vă mulțumesc. Are acum uh, cuvântul domnul Tajani pentru a închide dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că eu cred că există consens în Parlament în ceea ce privește importanța pe care trebuie să o acordăm și în anii următori IMM-urilor, pentru a face față provocărilor crizei și pentru a reduce nivelul de șomaj în rândul tinerilor. Vreau să mă opresc un pic asupra accesului la credite pentru uh, companiile mici și mijlocii. Până la urmă am uh, fost de acord să punem deoparte 150 de miliarde de euro pentru IMM-uri uh, vom încuraja fondurile regionale Uh, vom investi în COSME, în Orizont 2020 și uh, în ceea ce privește Orizont 2020, Parlamentul a fost cel care a decis să acorde 25% IMM-urilor. Apoi mai este bătălia pe care am dus-o în numele COSME, care vorbește despre internalizarea IMM-urilor și uh, capital uh, mai mult uh, acordat IMM-urilor și avem și pachetul Comisiei împreună cu BEI, dar din păcate acesta este blocat în Consiliu. Uneori se face o încercare să se ascundă, de fapt, cine este răspunzător. Uh, s-a vorbit uh, mai devreme despre anumite state membre care se plâng de birocrația excesivă creată de legislația europeană, dar atunci când uh, solicităm acestor state membre să reducă birocrația, aceste țări, tocmai aceste țări, sunt cele care apără birocrația și care apără povara administrativă. Deci, din păcate, acest pachet este blocat în Consiliu așa încât va trebui să uh, mergem mai departe, astfel încât să ne asigurăm că această propunere a Comisiei, împreună cu BEI, este transformată în realitate. Această inițiativă uh, ar putea ajuta foarte mult uh, IMM-urile. Domnule președinte, cred că această dezbatere a demonstrat încă o dată că există armonie între Parlament și Comisie atunci când vine vorba despre promovarea și păstrarea sectorului IMM-urilor. Vrem, nu vom ieși din criză doar prin reducerea datoriei publice, vom ieși din criză doar dacă suntem capabili să ajutăm economia reală, să ajutăm la dezvoltarea piețelor și să urmăm linia foarte importantă stabilită prin tratat și anume să promovăm o piață a economiei sociale. Deci uh, piața este socotită doar un instrument pentru promovarea politicii sociale și putem să avem așa ceva în Europa dacă promovăm în continuare piața internă, politica industrială și politica de ajutorare a IMM-urilor. Pentru că doar așa putem crea uh, noi locuri de muncă și putem uh, opri efectele negative ale crizei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum îi dau cuvântul doamnei McIntyre, doamnă raportor. I think we've heard a number of... Cred că s-au spus foarte multe lucruri importante în această dezbatere. În primul rând, faptul că am companiile, mai ales cele mici și mijlocii, trebuie să aibă cunoștințele necesare în ceea ce privește accesarea finanțării de care e nevoie prin ghișeul unic, de pildă, sau prin portalurile web. În al doilea rând, s-a spus faptul că este important să existe un spirit antreprenor, antreprenorial de la o vârstă fragedă în timpul școlii și studiilor universitare. Domnule Rubic, vă mulțumesc foarte mult că ați ridicat această chestiune, și anume faptul că avem uh, nevoie să învățăm pe tineri să devină antreprenori. Vreau să mă o felicit pe doamna Paniatova în ceea ce privește inițiativa anului pentru antreprenoriat european și doamna și doamnei Tomașa pentru sugestia de a reduce birocrația pentru a permite prosperarea companiilor uh, croate. Lucru foarte important, într-adevăr. Federația Companiilor Mici ne spune că piața europeană cu uh, 500 de milioane de consumatori este foarte atrăgătoare pentru firmele mici. Iar noi, legiuitorii, suntem cei care, mm, care ne vine datoria de a reduce birocrația pentru micile companii. Dacă ești o companie mică, toată ziua lucrezi pe teren, uh, făcându-ți uh, activitatea, după care trebuie să fii contabil, jurist în timpul serii. Noi suntem cei care trebuie să reducem partea asta pentru ca uh, oamenii de afaceri să se concentreze asupra uh, rolului principal, acela de a crea bunăstare, de a crește și de a putea angaja mai mulți oameni. Iată de ce Iată de ce vă înaintez acest raport și uh, Eh, sper să fim cu toții pe aceeași lungime de unde când cerem reducerea birocrației și sporirea șanselor me- pentru mediul de afaceri, pentru crearea de locuri de muncă și pentru aducerea prosperității până la urmă. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo, pani poseł. Mulțumesc foarte mult. S-a încheiat această parte a dezbaterii, iar acum eh, iar votul va avea loc mâine. Przepraszam najmocniej, ale głosowanie odbędzie się jutro. Am cer scuze, spune domnul președinte. Mâine la ora 6. Domnul Kelly. Domnule președinte, voiam să vă întreb uh, câte persoane nu au primit cuvântul la intervențiile spontane, fiindcă aceasta este o dezbatere foarte importantă. Eu uh, Uh, am, am uh, trezit de dimineață astăzi și iată acum am stat până la ora aceasta, până la 10 noaptea și ar fi trebuit să dați cuvântul celor care uh, vor să ia cuvântul. Degeaba venim, că vă plângeți că nu suntem prezenți aici noaptea târziu, uh, vă plângeți că nu luăm cuvântul, dar vreau să știu câți, câți oameni, cât, câte persoane ați refuzat la intervenție spontană. Dacă, dacă sunt mulți, înțeleg, dar dacă nu, uh, cum vă reamintesc foarte bine, domnule Kelly, regulile spun că avem dreptul să dăm cuvântul la cinci vorbitori. Deci am dat cuvântul la cinci persoane din nouă și îmi pare rău, nu v-ați înscris primul de la grupul PPE și s-a terminat dezbaterea, îmi pare rău. Trecem la următorul uh, punct de ordine de zi, intervențiile cu durată de un minut. Începem cu doamna Bauer. Dziękuję bardzo domnule președinte. Doamna Melina Hedvig, studentă maghiară, este persecutată de șapte ani